Trecem la declarațiile de vot. Întâi, la raportul Vlasac, politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului. Începe doamna Baraciu.